Cari colleghi, innanzitutto... Dragi colegi, președintele Rea, dragi colegi, innanzitutto... în primul și în primul rând, permiteți-mi să vă urez an nou fericit. Este cea de-a 30 aniversare a premiului Saharov și avem datoria nu doar de reaminti, dar și, și de a proteja pe laureații acestui premiu. Ei sunt simbolul tuturor celor care luptă pentru drepturile omului